Bun venit, dragi colegi. Știu că e o perioadă foarte aglomerată, se întâmplă multe lucruri și ne vine foarte greu să fim aici de la bun început, chiar la începutul lucrărilor. V-am promis într-o circulară că vom discuta și amânarea reperelor și au mai fost și alte subiecte propuse înspre amânare după adoptarea ordinii de zi și după comunicările președintei. Nici nu știu, stați puțin să văd dacă sunt. Vă propun să procedăm în următorul mod. Să avem o discuție generală despre starea lucrurilor în ceea ce privește amânările, ce înseamnă amânarea și în ce stadiu ne aflăm cu dosarele incomplete. Înseamnă că nu există un vot pe rezoluția legislativă. Asta înseamnă incomplet. E toată lumea de acord? Domnule Lange, vreați să vorbiți? Mulțumesc, Sharon. O întrebare în ceea ce privește avizul pentru Sub comisie. E vorba de a lua o decizie joi. Joi dimineața e uh, conferința președinților de grup și nu putem să fim aici. Tot joi se reunește și Partidul Popular European în Polonia și unii colegi vor fi acolo, deci nu vor putea fi aici. Vă rog frumos să verificați puțin situația. Nu putem să luăm această decizie luni la Strasburg mai bine? S-ar potrivi mai bine cu calendarul și discuțiile interne ar putea fi purtate într-o manieră mult mai folositoare. Mulțumesc! Ce încântată sunt eu acum că dintr-o dată îți convine să ne vedem luni seara la Strasburg, Werner, glumește președinta. Da. Și uite așa, ajunge fiecare să explice pe rând de ce ne întâlnim noi de fapt luni seara la Strasburg. Domnule Langen, ținem cont de uh, propunerea dumneavoastră, trecem mai departe și cu comunicările președintei. Ba nu, uh, gay, ghi. În ceea ce privește în ceea ce privește amânările și eu știu prea bine cât s-a discutat despre benchmarking și ce dosar dificil este. Poate însă că totuși avem șansa să finalizăm acest dosar. În ceea ce privește fondurile uh, financiare pe piață, e vorba de 400 de miliarde de euro, bani care putea fi redomiciliați. Să ne gândim la uh, argumentele pro și contra înainte să votăm. Mi se pare că nu s-a discutat suficient. Și aș vrea să discutăm despre punctul 5 în ceea ce privește indicii de referință, deci benchmarking, și 7 fondurile de piață monetară, pentru că mi se pare că ne-am pripit acum pe ultima sută de metri, chit că am muncit mult, mult pe aceste dosare. Facem legi până la urmă aici. Haideți să lăsăm timpul să-și spună cuvântul cel mai bine ar fi să avem șansa să lucrăm cum trebuie pe aceste dosare, cu toate implicațiile lor. Mulțumesc, Gay! Asta și intenționam să facem la dezbaterea despre amânare. O să iau intervenția ta ca o cerere formală cu privire la ambele puncte 5 și 7. Important este că încă nu s-a luat o decizie finală, să știți. Vom lua o decizie finală în urma unei discuții. Deci nu s-a hotărât nimic. Said, îți dau cuvântul. Uh. Mulțumesc, doamnă președintă. Nu înțeleg de ce ar trebui să amânăm votul pe fondurile de piață monetară. Eu știu că există diferențe de opinie politică, mai ales în ceea ce privește o anumită parte a acestui document. Dar iată că avem un uh, document în lucru și la un moment dat trebuie să ne exprimăm, să votăm pentru sau împotriva propunerii. E evident că acesta nu este sfârșitul poveștii pentru că trebuie să mergem la plenară și vom avea timp pentru a veni cu alternative, cine știe apoi urmează negocierile cu Consiliul. Deci, în orice caz, avem o marjă de manevră, avem și timp pentru a regândi și reanaliza dosarul. Pentru mine nu există un motiv întemeiat pentru amânare. Asta e opinia mea ca raportor. Noi am recurs deja la o amânare, am uh, obținut câteva zile în plus pentru a formula niște amendamente de compromis care să se bucure de un sprijin mai larg. Acestea au fost înaintate săptămâna trecută. Se merge în direcția unei mai mari marje de flexibilitate, deci mai degrabă în direcția ta, dacă îmi permit să spun asta. Comisia ar trebui să se exprime acum printr-un vot, dar asta este doar opinia mea ca raportor. Emily, eu cred că acum am început dezbaterea despre amânare, dar înainte de a vă spune care sunt observațiile mele generale, așa este, acum o să dau curs uh, uh, derulării intervențiilor la comisie. Totuși, ce voiam să vă spun și mai târziu îi dau cuvântul lui Emily cu privire la indicii de referință. La indicii de referință, majoritatea membrilor au uh, cerut o amânare ci dacă am vota, asta ar rezulta, că se vrea amânarea. Dar acum, în contextul fondurilor de piață monetară, trebuie să vă explic ce se întâmplă cu dosarele neterminate. Dacă avem un dosar nefinalizat într-o primă lectură, atunci înseamnă că acesta a rămas uh, pendinte. Și următorul Parlament va decide ce va face cu acest dosar. Dar Parlamentul viitor nu se obligă în niciun fel să continue lucrările noastre. Sigur că pot să se uite peste ce am făcut noi și să vadă cât de uh, amplu este acordul ca punct de pornire, să ia o decizie. Vor să continue lucrările, să trimită dosarul înapoi la comisie, au oricum o varietate de opțiuni. Și, ato- și atunci mă uit la dosarul meu cu indicii de referință. S-a anunțat de la bun început a fi un dosar dificil care va rămâne neterminat. Eu am încercat să mă mișc repede, am promis asta comisiei. Pentru că dacă din senin cei de la Consiliu formulează o poziție comună, să putem repede să trecem în tria la trialog și să ne continuăm lucrările. Dar la Consiliu, ca de obicei, nu s-a mișcat nimic noi am reușit să obținem niște compromisuri echilibrate. Deci noi ne-am uh, făcut datoria, ne-am mișcat cât se poate de repede, dar iată că acum, uh, dată fiind această realitate, sunt grupuri care nu prea vreau să continue. Și pe mine mă deranjează faptul că trebuie să restructurăm compromisurile înainte de vot. Iar în ceea ce privește domeniul de aplicare, de la bun început din noiembrie s-a tot discutat despre acest subiect și este unul dintre subiectele cele mai arzătoare. Inițial, am lăsat articolul cu privire la domeniul de aplicare nemodificat, dar mai apoi am văzut că au existat câteva reacții adverse la nivelul guvernanței. La reuniunea cu raportorii din umbră și la solicitarea lui Emily, am schimbat restricțiile mm, din uh, domeniul de aplicare, dar în continuare există probleme Și deja de la Strasburg ne-am dat seama că Comisia are îngrijorări profunde în ceea ce privește maniera juridică în care am tratat eu acest dosar. E permis acest grad de flexibilitate într-un regulament, oare? Noi știm că e permisă o marjă amplă de manevră în uh, regulamente. Am făcut asta la EMIR și la directiva cu privire la cerințele de capital. Sunt uh, foarte multe marge de manevră la regulamentul aferent acestei directive și dat fiind uh, cum funcționează indicii de referință, dat fiind că acesta este un element inovator, trebuie să ne punem problema dacă n-ar fi fost mai bine ca în loc de regulament să avem o directivă cu dragă inimă mă adresez către serviciul juridic pentru a adresa această întrebare. Dacă ar fi să reiau toată munca, pentru că acum sunt mai înțeleaptă decât am fost la început, poate că aș face sugestia de a ne mișca foarte repede uh, pe un regulament pentru indicii de referință critici doar să fi finalizat asta în timpul mandatului nostru. Poate că lucrurile s-ar fi mișcat mai repede și la Consiliu. Și apoi să avem în paralel o directivă care să fi mers mai încet și să trateze subiectele mai spinoase, pentru că există mai multe game de indici de referință. Eu am încercat să acopăr totul în, acest, în această propunere, dar uh, n-a fost o situație ideală. Sunt și foarte multe standarde tehnice de reglementare de la AVMP, de la autoritățile competente și toate celelalte. Și, până la urmă, e important să vedem și ce elemente pun probleme la comisie. PPE-ul a făcut o cerere formală de amânare, spunând că mai întâi vor certitudine juridică. Iată așadar care sunt problemele. Și, în opinia mea, va fi foarte greu să continuăm. Poate că mai putem să dăm dovadă de o ultimă sforțare, dar nu prea merită să votăm acum niște lucruri care nu se bucură de sprijin nici măcar la comisia noastră. Ce mesaj transmitem? Un non-mesaj urmașilor noștri. Am putea tot atât de bine să le spunem, noi n-am putut să luăm o decizie, ia luați-o voi de la capăt. Dacă însă putem oferi um, un text cu, în urma unui vot puternic, atunci merită efortul, pentru că vom transmite un mesaj important succesorilor noștri. Și poate că ei vor vrea să reia lucrările. Dar dacă votăm pur și simplu de dragul votului, un vot uh, pentru, altul împotrivă, un element trece, altul nu, totul uh, lăsat așa uh, în voia sorții, e păcat pentru că nu transmitem un mesaj bun și un mesaj care să-i ajute pe cei ce ne vor urma. Iată așadar ce părere am eu despre propunerea cu privire la indicii de referință. Nu vom vota astăzi, să vedem dacă vom obține un consens larg, o poziție de consens, pentru că altminteri mă tem că efectiv nu merită acest efort. Am pus pe tapet mai multe probleme, inclusiv dacă să avem sau nu o directivă. Și cred că ar fi cel mai util ca atât Comisia cât și Consiliul să analizeze această opțiune, pentru că atunci când lucrurile ajung într-adevăr la trialog, în legislatura viitoare, să fie cu folos, cu o soluție finală, fără pierdere de timp. Unii dintre voi vă veți întoarce aici, deci va ține de voi. Iată așadar care sunt comentariile mele generale, care sunt indicațiile pe care le oferim uh, urmașilor noștri, se aplică și fondurilor de piață monetară, punctul 7, pentru că și acolo există puncte divergente. Nu știu cât de fragmentare sunt pozițiile noastre, va rezulta în urma votului, dar vă rog frumos să nu uitați. Ce putem face este să avem o poziție de consens, dacă o găsim, și să ne fi făcut treaba cum trebuie și uh, ținând cont de încadrarea într-un calendar de bun simț. I-am promis și lui Emily că îi dau cuvântul, avem foarte mult timp la dispoziție până la urmă, pentru că nu e așa nu mai prea avem ce vota. Deci nu indicii de referință și nu fondurile de piață monetară. Emily. Adios. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum ați spus, uh, se va amâna acest punct. Aș dori doar să dau mai multe explicații. Sper sincer că cel puțin noi vom reuși să ne terminăm treaba, adică să încheiem un acord în primă lectură. M-am consultat și cu secretariatul în acest sens pentru că uh, nu dorim să eliminăm subiectul de pe ordinea de zi. Noi vrem să vedem dacă am putea vota în 3 martie. De asemenea, știm că atunci când cereți amânarea, acest lucru presupune un angajament foarte activ după aceea, așadar cu siguranță vom uh, urmări acest subiect și vom încerca să ajutăm cât mai mult la realizarea unor noi propuneri. Practic, am primit uh, anexele săptămâna trecută și și e vorba de un regulament de 22 de pagini. Bine, e într-adevăr un proiect de regulament și e chiar unul foarte important. Mie mi s-a părut că existau puncte neconcordante și de asemenea lacune. Adică putem să ne dăm seama ce se va întâmpla peste 4-5 ani cu sfera de aplicare. Putem să facem asta de, de, delegând mai multe aspecte AEVM, către AEVMP. Știu că e un compromis greu de atins, dar cred că va trebui să uh, încercăm, cel puțin. Pentru că, din principiu, este treaba noastră de legiuitori să uh, reușim. Nu vreau să aprofundez îngrijorările, însă acestea au fost motivele pentru care am cerut amânarea. Am avut uh, și o reuniune de grup de lucru chiar înainte și sigur că se dorește uh, un răspuns, deci nu le nu le-am putut spune un rezultat dimineață, dar iată că acum le voi putea da vestea bună că se amână și mai avem câteva săptămâni să ne implicăm. Și sper ca Parlamentul să-și termine treaba pe acest subiect. Mulțumesc! I hope so too. Și eu sper. Pentru că, după cum v-am mai spus și în trecut, eu am încercat să includ toate amendamentele și chiar v-am lăsat să redactați uh, textul privind sfera de aplicare. Anexele reprezintă doar o compilație a tuturor amendamentelor legate de anexe, nu e nimic nou aici. Am încercat să includ toate propunerile, însă trebuie să ținem cont de faptul că, pe de o parte, sunt cei care vor să elimine foarte multe din sfera de aplicare, toate materiile prime, toată energia și așa mai departe. Pe de altă parte, sunt persoane care nu vor să scoată nimic din sfera de aplicare. E greu să găsești un compromis între aceste două poziții. Filip, Charlene. Mulțumesc, domnule președinte, cred că ați spus lucruri foarte înțelepte atunci când uh, ați spus că am avea nevoie de o mare majoritate pentru a adopta legislația aceasta, cealaltă posibilitate fiind să ne abținem complet. Mi se pare foarte bine. Cred că la indicii de referință putem obține o mare majoritate, eu asta cred. Poate că unii nu vor fi mulțumiți, însă eu cred că va fi cam două treimi la o treime sau trei sferturi la un sfert, ceea ce mie mi se pare o majoritate, o majoritate care va supraviețui și în următorul mandat. Privind fondurile de piață monetară, am fost uimit de revoluțiile recente. Pentru că una este să încerci să obții o majoritate largă cu bună credință, dar alta este, sincer, când aud pe unii de la masa negocierilor spunând că ori nu vor un tampon de capital de 3% pentru fonduri, sau că nu vor uh, eliminarea treptată acestor fonduri. Deci asta înseamnă că nu le vrem în acest mandat. Vor uh, starea de fapt și eu nu cred că asta înseamnă să negociez cu bună credință. Nu întâmplător, Comisia a făcut o propunere și nu întâmplător, mai mulți actori majori, inclusiv Consiliul European al Autorităților de Supraveghere, Eh, și alți actori au spus că vor o revizuire la trei ani și că vor fie prima soluție, fie eliminarea treptată. Sincer, eu sunt pregătit întotdeauna să negociez cu bună credință, dar dacă unii vor doar să facă tot felul de manevre, la un moment dat trebuie să ne oprim. Arlene? Cred că ce a spus Sharon este foarte rezonabil cu privire la indicii de referință. Eu înțeleg că uneori când încercăm să găsim compromisuri, încercăm să amânăm până se obține ce vrea fiecare, dar acum acum date fiind și discuțiile interne pe care le-am avut, le-am avut Așa trebuie să procedăm, pentru că situația pur și simplu nu e clară. Nu cred că putem spune apoi că evmp ul are mai multe competențe în acest domeniu fără să oferim siguranța juridică. În unele cazuri, când, cum am citit eu textul, cred că ar putea fi interpretat în așa fel încât chiar în cadrul sferei de aplicare să se ceară de la EVMP o scutire totală sau parțială. Dar nu cred că acestea sunt chestiuni prea greu de clarificat. Cred că trebuie să existe un, o atitudine fundamentală. Vrei fie directivă, fie regulament, dar nu le poți amesteca. Nu poți să redactezi un regulament ca și cum ar fi o directivă și nici nu poți să spui după aceea celor uh, care trebuie să aplice regulile că pot să inventeze regulile pe măsură ce le aplică. Cred că ieșeam un pic în decor acolo cu indicii de referință, cred că e mai bună abordarea aceasta prezentă Încercăm să redactăm compromisuri și să clarificăm situația. Într-adevăr, e un subiect foarte important. Nu trebuie să uităm că am avut o audiere foarte mare privind indicii de referință după criza Libor și dacă vă uitați la Financial Times-ul de astăzi, veți vedea un articol mare privind manipularea Forex manipulare Forex, care e mult mai mare decât manipularea Libor. Consecințele sunt mult mai mare de 5,3 trilioane de dolari pe zi. ca organizarea fluxului financiar. Deci nu cred că ne permitem să producem un text cu un rezultat nesigur. E foarte important să oferim cât mai multă siguranță juridică. Așa cum ai spus și tu, Sharon, este cea mai înțeleaptă abordare să nu ne trezim după aceea că avem niște dezacorduri majore, că unii sunt împotrivă, că ajungem în plenară și se depun acolo amendamente majore. Nu cred că ar fi bine pentru comisia noastră și cred că acest subiect merită să fie trarea noastră și în ultimele luni de mandat. Cred că este foarte bine ce au spus și colegii și eu, ca vicepreședinte, voi susține această idee și anume să avem o abordare constructivă ca să obținem un rezultat bun în acest mandat. Mulțumesc, Jean-Paul. Jean-Paul Gozes. Mulțumesc, doamnă președinte, nu vreau să revin la raport, dar fiindcă e gata și vă doresc să vă mulțumesc pentru asta. În rest, nu e vorba doar de o amânare, e vorba de o planificare. Eu cred că e cazul să mai prelucrăm acest text. În primul rând este chestiunea juridică, regulament sau directivă. Eu cred că trebuie să rămânem la regulament, pentru că în acest domeniu am, așa am activat în ultimul timp. Avem și raportul la rozier și dacă vrem o armonizare, trebuie să introducem un regulament și nu să introducem noi incertitudini. În ceea ce privește importanța de a reglementa corect, avem un exemplu pe care l-a menționat Arlene. Avem aceste standarde de forex imposibile care vor fi și mai, vor duce la consecințe și mai grave decât uh, cele ale Libor. Nu putem acum să luăm uh, jumătăți de măsură pentru AVMP. Eu sunt un mare susținător al acestei agenții, deși am criticat-o la început și nu cred că este rezonabil ca AVMP să um, se trezească cu niște responsabilități care țin de primul nivel. Și din acest punct de vedere, văd că toată lumea vrea să dea tot mai multe competențe a RVMP-ului, deși nu are nici banii, nici personalul ca să facă această muncă. Și ar fi cel mai grav să avem o autoritate de care să spunem după aceea că nu și-a făcut treaba pentru că nu a avut cum. Nu pentru că nu a vrut, ci pentru că nu a avut cu ce mijloace să-și îndeplinească obiectivele. Eu cred că e foarte bine ca acest dosar să fie luat din nou în colimator, și sunt de acord cu ce a spus Arlene McCarthy. E mai bine să faci o treabă bună, chiar dacă durează mai mult, decât să faci ceva ca, numai ca să poți să spui că gata, ai votat. 3 martie nu mi se pare o dată obligatorie. Cred că ce e obligatoriu este ca acest text să primească uh, soliditatea necesară. Mulțumesc! Cred că textul meu era mai bun totuși, Werner. Am doar o observație foarte scurtă, o completare la ce a spus Jean-Paul Gozes. Situația manipulării Libor și Euribor este situația de pornire, însă acum în propunere sunt uh, incluse și bursele. Eu cred că nu e nimic mai transparent și nimic mai corect decât rezultatele burselor. Nu mai, nici nu mai e nevoie de reglementare suplimentară. De aceea eu cred că rezultatele acestea ale burselor trebuie să fie incluse. Trebuie să nu facă parte din regulamentul acesta, trebuie să rămână transparente și deschise ca și până acum și nu mai e nevoie de legiferare suplimentară. Mulțumesc! Bun. Deci includem tot și excludem tot. Perfect. Eliza. Mulțumesc, Sharon. Nu mai vreau să repet ce s-a spus. Eu cred că e foarte important să amânăm votul indicilor de referință și să obținem o majoritate cât mai largă. Am o întrebare referitoare la dată. Dacă alegem o dată cât mai apropiată, aș vrea să știu, pentru că eu cred că e important să mergem cât mai departe în munca noastră juridică. A doua întrebare. Nu am înțeles dacă doriți să amânați și fondurile de piață monetară, fiindcă nu mi se pare necesar. Nu cred că argumentele se aplică și la fonduri de piață monetară, însă în privința indicilor de referință cred că mergem în direcția corectă. Înțeleg ce vreți să spuneți și aș dori, într-adevăr, să avansăm cât mai mult în procedura legislativă ca să ne stabilim poziția cât mai mult. Cred că ce am spus a fost că voi amâna indicii de referință și a existat și o solicitare privind fondurile de piață monetară. E vorba de un raportor SND care probabil are o altă perspectivă. Silvi! je, moi non plus je vais pas allonger la Sharon, nici eu nu vreau să mă mai lungesc, însă mm, cred că raportorul nostru a făcut o treabă foarte importantă aici și nu cred că trebuie să neglijăm cât de mult contează să avem o majoritate cât mai largă. Sigur că mai este de lucrat la raport, am putea încerca să obținem o majoritate mai largă, însă cred că aici e un subiect uh, la care a fost mai mult decât o derapare, a fost pur și simplu o rea credință. Unii au trișat de aceea, cred că raportul, trebuie să vină, uh, raportul Parlamentului trebuie să prezinte soluții eficace. În, ceea ce, în legătură cu ceea ce spunea Jean-Paul, și mie mi a convenit să încredințăm această sarcină a EVMP, însă dacă agenția aceasta ar avea mijloace pe care acum nu le are. Deci cred că trebuie aprofundată munca făcută până acum. Mulțumesc. Okay, I think that was on benchmark. Uh, încă o dată despre indicii de referință gay. Domnul președinte, eu am spus că, uh, în ciuda tuturor eforturilor depuse pe această temă a indicilor de referință, cred că ar trebui, n-ar fi bine să ne privim cu legislația. Deci dacă cineva uh, ne-ar urmări felul în care legiferăm, cred că eroscepticii și extremele ar, uh, ar avea de câștigat. Uh, nu e corect. Uh, în trei zile să promulge un text legislativ cu privire la fonduri de piață monetară. Deci dacă eu am, uh, aș fi, aș avea răspunderea, le-aș aboli cu totul. Dar aș dori să întreg, întreb pe colegi să ridice mâna. Cine știe exact în ce constau aceste sinaps? Mă tem că nimeni nu a ridicat mâna și totuși propunem să le eliminăm nu putem avea o dezbatere de tip uh, pro sau contra în mod uh, amănunțit. Uh, în legătură cu cei care spun că nu sunt dispuși să facă compromis, ați înțeles că e vorba de 400 de miliarde de euro în joc, care ar putea să părăsească teritoriul Uniunii Europene s-ar putea să, ca acești bani să părăsească Uniunea Europeană, să fie puși în uh, depozite în afara Uniunii Europene, să creăm uh, reguli care să nu se aplică în SUA. De ce facem așa ceva? Uh, ar trebui să ne gândim foarte clar, să chizuim la rolul nostru și la căderea pe care o avem. Eu nu uh, sunt pentru reținerea sinapsurilor, dar aș uh, dori să vă Uh, pun o întrebare. Deci dacă cineva crede că e o, o problemă legată cu riscul de uh, lichidități, atunci haideți să menținem și sinapsurile și finapsurile. Dar haideți să avem o dezbatere rațională, să nu ne pripim, pentru că oamenii sunt cu ochii pe noi. Alegerile au loc în aprilie și ne grăbim. De ce oare? Eu cred că ar trebui să ne gândim foarte bine, să avem uh, timp la dispoziție pentru vot și eu vă propun propun că uh, să avem uh, uh, mult mai multe dezbateri uh, cu privire la indicii de referință. Deci vă propun să amânăm ambele puncte până când le vom fi analizat în uh, amănunțime, în profunzime. Aceasta e propunerea mea, doamnă președinte. Gay, mulțumesc foarte mult. Uh, în legătură cu fondurile de piață monetară, am spus ceva. Cred că este o chestiune uh, pe care, unde adevărul nu se știe foarte clar. Deci dacă vă uitați la uh, consultările legate de fondurile de piață monetară și la propunerea legislativă de la Comisiei, care va trebui să fie pusă pe tușă până în uh, următoarea legislatură, mie nu mi se pare că, cel puțin în acest domeniu al băncilor centrale, uh, ele nu Uh, înțeleg exact ce se întâmplă uh, în legătură cu uh, OPCVM-urile. Deci, orice se întâmplă cu acest text legislativ până când ajunge la trilog, sper să să se fi făcut uh, anchete suplimentare și sper ca băncile centrale să ne spună exact care este poziția lor clară pe acest subiect. Filip, am văzut că ai ridicat mâna, că vrei să uh, iei cuvântul, dar cred că, într-adevăr, uh, regulile se schimbă uh, acum, pentru că la început uh, uh Mm, erau uh, temeri și acum uh, băncile centrale uh, acum țin cu dinții de bani pentru că consideră că banii sunt mai singuri așa când sunt puși la păstrare. Dar bineînțeles că cetățenii trebuie să aibă acces la fondurile lor, la, bom, la depozite. Deci asistăm la o situație în care nimeni nu știe uh, în ce ape ne scăldăm și cred că în mandatul următor va trebui să se facă foarte multe, va trebui să se muncească mult pe uh, marginea acestor uh, tipuri de fonduri. Deci dacă uh, obligăm uh, aceste fonduri să se, să se transforme în depozite, nu știu unde ajungem. Filip, încă o dată ai cerut cuvântul. Gay, Uh, cu, am toată stima pentru tine, dar cred că sar calul. Pentru că, de fapt, nu faci decât să vehiculezi așa uh, cifre uh, agiți sperietori și nu accept această atitudine. Uh, spui că e prea periculos dacă adoptăm anumite măsuri pentru economie, pentru industrie și așa mai departe. Și de fapt aceasta a fost uh, iluzia pe care ai fă, aluzia pe care au făcut-o și ai spus că nouă nu ne pasă uh, câtuși de puțin. Nu cred acest lucru. E adevărat că nu sunt finanțist, dar cred că știu suficiente despre aceste subiecte pentru a face diferența între minciună și adevăr. Apoi, ce um, spunea Sarah. Uh, ori consider că uh, nimeni nu înțelege nimic despre uh, industria financiară și bineînțeles că condiția uh, naturală, condiția normală e că tu ești expertul, ori consider că uh, cei care au fost uh, uh, aleși în mod democratic și au fost numiți de către legiuitori știu uh, cel puțin la fel de mult ca și industria. Uh, îmi pare rău că sunt obligat să spun acest lucru, dar dacă cedezi presiunile, presiunilor industriei în calitate de legiuitor, nu cred că e o atitudine bună. Și dacă spui că cei care nu ascultă sfatul uh, industriei ori sunt incompetenți, ori sunt prost sfătuiți, e o prostie și nu accept. Doamnă președinte, uh, aș dori să am drept la replică. <laughs> Mulțumesc. Mulțumesc celor care uh, mă sprijină. Mie nu-mi plac uh, dezbaterile atât de uh, înfocate. Filip, cred că ai uh, uh exagerat puțin, pentru că Gray a fost uh, mult mai moderată și nu a fost așa de personal, nu a venit cu atacuri personal la persoane. Știu că ăsta este stilul tău și câteodată l-am folosit în avantajul nostru, dar haideți să dăm dovadă de calm și de moderare, să nu uitați că uh, la uh, IOSCO um, au apărut noi propuneri, deci nu e doar uh, o situație legată de industrie. Cred că ar trebui să avem o dezbatere, însă nu personală. Ei trebuie să-ți dau dreptul la replică, într-adevăr. Da, nu o să cad în aceeași prăpastie. Noi, rolul nostru este să Uh, facem uh, uh, ce credem noi că, trebuie, că e necesar pentru cetățenii care ne-au ales. Nu trebuie să cedăm presiunilor industriei. Uh, însă ce vreau eu să spun este că nu trebuie să votăm uh, ceva uh, pe care nu îl, îl înțelegem în amănunt sau nu înțelegem implicațiile acestui vot. Eu nu cer decât mai mult timp pentru ca lumea să înțeleagă care sunt consecințele. Deocamdată, nu doar industria, ci trezoreriile europene își fac griji. De asemenea, autoritățile locale, în universitățile, învățământul, investitorii publici și privați și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu acest vot. Și eu uh, sunt uh, gata să verificăm uh, dacă se uh, arată că eu greșesc foarte bine. Eu nu spun să nu votăm, eu vă cer doar să ne facem munca de lugiuitori, să ne acordăm timp și să vedem care sunt implicațiile votului, deciziei noastre. Și nu cred că facem suficient acest lucru. E singurul uh, lucru pe care doream să vi-l transmit. Președinta, a primit uh, toată lumea cuvântul, toți cei care doreau să se exprime. Am, început, uh, am început, deci la început aveam trei voturi. Am uh, hotărât să amânăm uh, fondurile pe termen lung, fondurile de investiții și indicii de referință și deci va trebui să hotărâm dacă uh, amânăm sau nu fondurile de piață monetară. Nu știu dacă raportorul uh, își mențină poziția, dacă dorește să nu votăm astăzi putem, putem să votăm prin ridicarea mâinii, să vedem cine dorește amânarea votului pentru fondurile de piață monetară. Well, we may, we may need to take a card vote on that. Poate că va fi nevoie să votăm și electronic.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 Pol solicitarea de respectare a regulamentului. Însă doream să iau cuvântul pentru ca lucrurile să fie foarte clare. Mi-am exprimat poziția pe chestiunile de fond, dar cred că problema spinoasă în acest uh, dosar este că există o diferență foarte mare între felul în care înțelegem aceste sinav și aceste vinav. Trebuie să înțelegem că amânarea votului nu va schimba poziția pe fonda colegilor. Însă avantajul amânării votului, din punctul meu de vedere, e că putem pregăti uh, mai bine lista de voturi pe care am uh, primit-o doar cu o jumătate de oră înainte de această ședință, deci o putem uh, pregăti, o putem repregăti pentru a ne asigura că este uh, coerentă, pentru că subiectul este atât de complicat încât uh, în funcție de votul uh, uh, comisiei noastre s-ar putea să existe consecințe în lanț, în text, greu de prevăzut dacă nu ne pregătim. Și nu vreau să fac niciun reproș nimănui, pentru că raportorul a, s-a străduit foarte mult, îi mulțumesc, dar având în vedere dificultatea acestui subiect, s-ar putea să ne confruntăm cu poziții care să se bată cap în cap și cred că din punctul meu, deci părerea mea este că vom avea timp ca să ne mai gândim, nu o să ne schimbăm uh, poziția uh, pe fond, deci dacă vrem sau nu să păstrăm sinafurile sau nu, dar în orice caz uh, avantajul este că cu timpul acordat uh, pe acest dosar foarte complex uh, vom uh, avea un vot, uh, să zicem, mai coerent, o listă de vot mai coerentă. Mulțumesc. Deci, propunerea ta ca și cu indicii de referință, e să uh, uh, amânăm, dar nu la uh, Paștele Cailor. Deci să, pă, să amânăm votul, dar să pe termen scurt. Deci vă rog să votăm acum în legătură cu indicii de referință, pentru că sunt sigură că socialiștii vor un astfel de vot. Jean-Paul. Președinta se corectează. Vreau să votăm acum în legătură cu fondurile de piață monetară. A fost de acord că uh, poziția privind indicii de referință era clară. Deci, întrebarea este, sunteți pentru amânarea votului? Dacă votați cu verde, sunteți pentru? Deci s-a deschis votul. With two more cards plugged in that haven't voted, one more card that's plugged in. E o, un card care a fost introdus în consolă care nu a votat. Acum uh, închidem votul. Se amână. 23 de voturi pentru, 15 împotrivă. Deci aceasta înseamnă că toate voturile au fost amânate, nu? Um, I, the rapporteur wishes for the floor. Um... Raportorul dorește cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sigur că respect uh, voința majorității, însă, în spiritul celor spuse de domnul uh, Gozes, eu sunt gata să amânăm acest vot pe viitorul apropiat. Să spunem că cu cât mai repede votăm, cu atât mai bine. Și între timp putem, uh, într-adevăr, să pregătim uh, lista, mai bine lista de voturi. Dar, până la urmă, va trebui să luăm o poziție finală cu privire la această sinavuri și s-ar putea ca poziția noastră să nu se schimbe în următoarele zile. S-ar, eu cred chiar că nu se va schimba. Deci, haideți să fim de acord aici între noi că e ultima amânare, că data viitoare vom avea un vot, toată lumea a primit uh, amendamentele, toată lumea va primi lista de voturi și fiecare va trebui să voteze cum îi dictează conștiința. Da. Bercat. Doamnă președinte, și eu sunt de acord cu ce a spus raportorul chiar acum. Și anume să votăm cât de repede, pentru că avem nevoie de o perioadă să ne uităm la lista de vot și voiam să vă spun că săptămâna aceasta mai avem o sesiune a grupului PPE și ppe ul are și o reuniune extraordinară a prezidiului și foarte mulți membri din comisie vor participa și deci, după părerea mea, nu ar fi uh, potrivit ca acest această reuniune să aibă loc joi. Cred că sunt și alte posibilități, pentru că joi asta ar fi cam greu. Da, într-adevăr, am hotărât că nu vom lua decizii definitive joi, mm, datorită colegilor care uh, și-au anunțat absența. Deci, uh, nu o să uh, votăm așa în ultimul moment, uh, știind că colegii au alte angajamente de onorat. Uh, nu știu când vom avea timp suficient pentru votare, nu va fi foarte ușor, uh, nu avem prea mult timp, deci uh, s-ar putea să ne folosim de timpul de la Strasburg de luni seara, care ne-e pus la dispoziție. Îmi pare rău, Werner. Deci, mm, cine a venit doar pentru voturi poate să plece. Deci, acum Putem trece la punctele de pernă de zi cu numărul 3 uh, și 4, regimul fiscal comun care se aplică societăților mamă și filialelor acestora din diferite state membre și um, examinarea proiectului de raport. Îi rog pe cei care doresc să plece din sală să o facă în liniște și după aceea îi pot da cuvântul domnului Nitras. Oh, Domnul Kutash îl, răspund, îl uh, înlocuiește pe domnul you leave quick, pe domnul raportor. And then get on with our regular business. Thank you very much. Deci vă rog să părăsiți sara în liniște să putem trece la treabă. When you can bear I'm ready. It. I'm ready. Sunteți gata? Da. Mulțumesc, Sharon. First of all, uh, let me apologize. Mo Mo Îmi cer scuze în numele Moicăi. Uh, a devenit mamă, o felicităm. Deci cu uh, mare bucurie Deci, cu mare bucurie prezentă proiectul său de raport. Aș dori să vă reamintesc că Parlamentul întotdeauna a fost pentru combaterea uh, evaziunii fiscale, a paradisurilor fiscale, am fost întotdeauna pentru un regim fiscal comun și întotdeauna am rugat Comisia să abordeze această problemă a uh, neajustărilor, a incoerențelor între sistemele fiscale paralele din statele membre. Întotdeauna am uh, cerut Comisiei să Uh, prezinte o uh, propunere pentru a uh, revizui această clauză anti-abuz. Schimbările introduse de către Comisie, care ne sunt supuse atenției, sunt deci binevenite. În ceea ce privește instrumentele financiare hibride, și neconcordanțele dintre ele, raportorul sprijină propunerea Comisiei și în prezent avem state membre care aplică norme fiscale acestor uh, împrumuturi uh, hibride și aceste împrumuturi uh, sunt tratate diferite, deci ele sunt tratate ca cheltuiele deductibile fiscal într-un stat membru și ca o repartizare a profitului scutită de impozit în celălalt stat membru. Deci această problemă a dublei impozite trebuie tratată urgent. Soluția propusă respectă propunerea uh, Uh, codului de, uh, grupului codului de conduită din 2010 și uh, nu se face excepție pentru plățile care sunt deductibile la sursă. Deci pentru a pune în aplicare această uh, soluție trebuie să punem în aplicare acest regim fiscal comun cât mai repede cu putință. Și deci e un, stat, un pas uh, binevenit înainte. De mult Parlamentul a uh, solicitat uh, să se pună capăt acestui uh, shopping uh, uh de directivă în care statele membre folosesc uh, Uh, aceste, uh, deci regimul fiscal din statele membre în care regulile anti-abuz sunt uh, mai puțin stringente. Și deci raportarea este pentru introducerea unei măsuri obligatorii conform căreia oricare stat membre nu trebuie să practice aceste acorduri artificiale și care nu reflectă activitatea sau realitatea economică. În fine, doamna Cleva, în raportul său, modifică și uh, articolele 1 și 4 din directivă. Ea propune consolidarea uh, definiției uh, companiei mamă, care să uh, uh nu permită companiilor uh, internaționale să, beneficie, să uh, denatureze concurența. La fel, introducere o propunere pentru această bază comună statutară a unui stat membru care să nu fie mai mică de 75% din rata medie care se aplică în toate statele membre. Și în 2011, uh, comisia noastră a susținut astfel de propuneri în raportul domnului Vigold, iar raportoarea speră ca uh, cu această problemă a erodării bazei fiscale și cu soluțiile ei, ea să nu, sprijine, nu să nu primească doar sprijinul dumneavoastră, ci și al statelor membre și al Comisiei de asemenea. Deci, așteaptă cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră pe acest dosar, cu ceilalți raportori, cu raportorii din umbră și cu toți colegii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu știu dacă reprezintă cineva PP-ul. Uh, Eduard nu este în sală. Dacă nu reprezintă nimeni PP-ul, atunci primește cuvântul Silvii. Mulțumesc, Sharon. În primul rând doresc să mulțumesc raportoarei care este absentă pe bună dreptate și mulțumesc și persoanei care o locuiește pe doamna raportor. În ceea ce privește comentariile, cred că mai sunt câteva aspecte tehnice care trebuie analizate în detaliu, însă textul se îndreaptă în direcția cea bună. Eu totdeauna sunt un pic preocupată când văd că Parlamentul este doar consultat în chestiunile fiscale, care sunt atât de importante și care prilejuiesc atâtea dezbateri publice, unde dezbaterile sunt atât de mari. Cred că există un punct care trebuie analizat mai atent și anume nivelul de participare la capital. Eh, raportoarea trece de la 10 la 15%, care e nivelul corect, sincer nu știu să vă spun astăzi. Apoi mai este și această chestiune a cotei legale de impunere față de media europeană. Eu personal eh, aș putea fi pentru crearea unei concurențe legere, însă atenuată. Și totdeauna mă întreb cât de reală este poziția mea, pentru că știm că în unele state sunt cote afișate, dar există și posibilități de a evita aplicarea acelor cote. Există tot felul de moduri de a scăpa. Deci trebuie să vedem dacă vorbim de cota legală medie sau de cota reală medie la care se face impunerea. Trebuie să vedem cum se stabilește această cotă și cum se controlează. Nu este deloc simplu, sunt de acord. Mulțumesc, doamnei raportor, și deci vă vom transmite câteva amendamente tehnice. Vă mulțumesc. Thank you very much. Um, now we move on. Mulțumesc. Filip Lambert are cuvântul. Vă mulțumesc. În stilul meu caracteristic, Uneori sunt maniere subtile de a-i insulta pe oameni, altor când spui mai pe față, lucrurile devin mai clare. Ei bine, revenind în primul rând, felicitări raportoarei, dar rămâne clar că mai sunt multe de făcut în ceea ce privește combaterea planificării fiscale agresive. Săptămâna trecută chiar am fost la Digicomp și am văzut că se vrea ceva pe acest subiect, la fel și Digitax. Dar să fim uh, serioși. Statele membre sunt uh, puțin spre deloc entuziaste de acest subiect, mai ales în ceea ce privește acoperirea lacunelor uh, de impozitare care există în Europa. Este doar o parte a spectrului întreg de instrumente care ne stau la dispoziție împotriva planificării fiscale agresive și consider că a sosit momentul să facem ceva. Mi-amintesc din raportul Gigold că taxa n-ar trebui să fie mai uh, mare de 78% din uh, taxa medie. Raportoarea ține cont de asta și sprijinim acest demers, după cum sprijinim și toate celelalte amendamente ale doamnei raportor. Sper că vom reuși să găsim o majoritate în Parlament și cred că, indiferent ce viziune avem cu privire la nivelul de impozitare, până la urmă să reușim să ajungem la un acord. Vrem un sistem de impozitare corect pentru a nu ajunge în situația în care marile corporații se bucură de libertatea de a, de a dejuca anumite sisteme de impozitare. Pentru că am înțeles că există tendința de a împovăra IMM-urile și IMM-urile sunt motorul la orice, creștere, ocupare și așa mai departe. IMM-urile însă suport acum uh, o povară extraordinară și dacă vrem să inversăm acest fenomen, atunci acestea sunt instrumentele care se asigură de faptul că marile corporații plătesc impozitele necesare și că nu doar respectă litera legii, dar și spiritul acesteia. Mă opresc aici cu intervenția mea, vom sprijini uh, demersul raportoarei și rămâne să discutăm cu toată lumea în speranța că vom găsi o linie comună. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Jürgen! Mulțumesc, Sharon! Propunerea comisiei merge în direcția cea bună, asta credem și noi. Considerăm că această propunere capătă sens cu amendamentele uh, raportoare. E vorba de acea taxă de 75% din taxa corporatistă. Acest principiu este unul corect și sprijinim explicit această inițiativă. Comisia propune și la articolul 1a combaterea evaziunii fiscale. O premisă foarte bună, dar vreau să vă atrag atenția că în dreptul fiscal german există o pretenție similară, dar iată că experții din domeniu au spus că este formulată în termen mult prea general pentru a avea un rezultat. De aceea considerăm că criteriile comisiei trebuie îmbunătățite în așa fel încât să uh, fie vehiculate condiții concrete cu privire la o sumă concretă, în așa fel încât să existe o aliniere a nivelului național cu nivelul comunitar. Și doar dacă avem aceste criterii ferme, vom reuși să nu mai uh, avem evaziune fiscală, să interzicem acțiuni subversive, cum au fost cele de la Google, identificate de către Regatul Unit. A trebui să facem mult mai multe pentru a combate planificarea fiscală agresivă. Se poate întâmpla asta doar dacă la nivelul statelor membre există un efort de consolidare la nivelul impozitării. se există o înțelegere între statele membre în așa fel încât câștigul unei întreprinderi dincolo de planul, trans, dincolo de planul frontalier să facă obiectul impozitării și, desigur, să măsurăm și activitățile economice ale întreprinderii dintr-un anumit uh, stat membru, să nu se ajungă la dubla impozitare. O impozitare unitară e inclusă și în planul OCDE, dar nu este o cale fezabilă. Cel mai bine ar fi să avem un uh, sistem bazat pe formule, să pe termen mediu nu e fezabil așa ceva. În același timp, vedem că întreprinderile internaționale se confruntă cu mari probleme și se ajunge la mari conflicte de interes. Și, bineînțeles, ne dăm seama că, indiferent ce facem, mai, mai sunt mulți pași de întreprins înspre găsirea unei soluții finale, dar cu siguranță acest raport este un bun pas înainte. De aceea îl sprijinim. Vă mulțumesc. Thank you very much. Uh, Astrid Mulțumesc, Astrid Luling. Da, doamnă președinte, mulțumesc. Raportoare, raportorul din umbră nu este aici, însă eu am o întrebare pentru că tocmai m-am uitat la amendamente și aș vrea să întreb comisia dacă este posibil să se calculeze aceste 75% din cota medie legală de impunere pe societăți. Pentru că știți, impozitul pe întreprindere e atât de complex în diversele state membre. Eu m-am ocupat de acest subiect mai mult timp și am aflat că, de exemplu, în unele state membre, cotele sunt mai mari. Însă există foarte multe derogări și alte posibilități și până la urmă se ajunge ca impozitul real să fie mai mic decât cel uh, în țările unde cotele de impunere sunt mai mici. Mi-aș dori să ne spună Comisia dacă poate calcula acest lucru, dat fiind cât de complex este sistemul. Pentru că mie până la urmă nu-mi plac aceste amendamente și cred că nu va fi posibil să se aplice. Eu vreau să ne spună comisia dacă chiar poate să ne spună exact care este cota reală de impunere în cele 28 de state membre, cu toate derogările posibile. Have I any other? Sunt și alți uh, doritori? Comisia e de față. Mm. Vă dau cuvântul. Mulțumesc. Eu sunt de la Digi Digitex și Digitax Sud Mulțumim pentru acest raport exhaustiv. Felicitări uh, doamnei Cleva! În ceea ce privește chestiunile specifice care au uh, fost prezentate, am vrea să discutăm despre rata normală de impozitare pe care am propus-o noi, 17,34%. În uh, Regatul Unit, rata, baza de impozitare a tot fost redusă an de an cu câte un punct procentual și astăzi discutăm despre 17,4%. Dar asta înseamnă că cel puțin șase state membre vor trebui să își crească baza de impozitare corporatistă pentru a se ajusta la rata impusă de Parlamentul European printr-un amendament. Dat fiind faptul că e absolut necesar să uh, taxăm, să impozităm uh, uh, în mod egal orice venit pe principii constituționale, n-ar fi posibil să avem 17,4% în uh, directiva cu privire la veniturile din state străine ar însemna că dividendele din același stat ar trebui să fie împovorate de această impozitare de 17,4%. Și deci pentru șase state membre ar trebui introdusă o rată mm, echivalentă. Deci, chiar dacă obiectivele generale sunt unele salutare, cel mai greu pentru noi este să ne dăm seama cum anume să procedăm pentru că, până la urmă, trebuie făcută o propunere prin care anumite state membre să își uh, reformeze uh, într-o manieră exhaustivă întregul sistem de impozitare. Mulțumesc. Uh, vreți să interveniți din nou în, în numele raportoare ca și concluzii? Mulțumesc, vă mulțumesc pentru această dezbatere. Moica va face o propunere, din câte îmi dau eu seama, Bine e că majoritatea este în favoarea acestui raport. Mulțumesc. Astrid, yes, you want... Sorry. Astrid. La răspuns. Răspunsul nu a fost chiar un răspuns la întrebarea mea. Nu e vorba de cota nominală, e vorba de cota reală după toate posibilitățile de deducție. Altfel nu avem un level playing field. Uh, și eu vreau să ne spună Comisia dacă este capabilă să definească această cotă. Due to the huge differences Există diferențe profunde la nivelul sistemelor de impozitare națională și este aproape imposibil că pentru fiecare tip de uh, antreprenoriat, pentru toate sectoarele, pentru toate IMM-urile și, și pentru toate corporațiile să calculăm o rată de impozitare. Deci ori luăm o companie model și pentru aceste companii model obținem date comparabile cu privire la, implicare, la aplicarea standardelor naționale, ori ținem cont de propunerea Comisiei de a avea uh, o bază consolidată de impozitare. Doar dacă avem o bază comună, consolidată, vom avea posibilitatea de a face niște calcule valide, fără coordonare, armonizare și depreciere și scheme de cercetare și asumarea răspunderii, uh, încadrarea cheltuielilor, um, a costurilor de reprezentare, a bonităților și așa mai departe, nu avem cum să oferim niște cifre realiste pentru niște rate de impozitare eficientă în toate tipurile de combinație din ziua de azi. Mulțumesc! Okay, so he's... Mulțumesc! în sfârșit a cedat uh, uh, la îndemnul meu de a reveni la baza consolidată de impozitare, dar iată, răspunsul care a fost? Că e greu și că până ce nu avem uh, această bază consolidată comună de impozitare, e dificil să obținem date comparabile. Am uh, analizat proiectul de raport. Termenul pentru amendamente este 25 februarie, la ora 5. Discutăm pe 17 martie, votul fiind prevăzut pe 18 martie, ajungem în plenară uh, la sesiunea din aprilie. Cam așa arată calendarul deocamdată, dar uh, vă dați seama că raportarea acum are și alte preocupări. Vedem cum va modifica asta Uh, calendarul. Oricum, uh, deocamdată așa este. Trecem la punctul 4. E vorba de aderarea Croației la Convenția din 23 iulie 1990 uh, privind eliminarea dublei impuneri, dublei impozitări, mă scuzați, în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate. Domnul Nitras este raportor. raport dotyczy nowych... Mulțumesc, doamnă președinte. Acest raport se referă la uh, Convenția privind eliminarea dublei impozitări. Este vorba de um, ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate. Aici este vorba despre aderarea Croației la Uniunea Europeană și deci și la această convenție. Convenția de arbitraj este amen, modificată în permanență, inclusiv ținându-se cont de uh, aderarea de noi state. Există o procedură de arbitraj menită să elimine posibilitatea de dublă impunere și uh, este vorba de profiturile întreprinderilor asociate din mai multe state membre. Uh, aceste măsuri facilitează buna funcționare a pieței interne și uh, relațiile de afaceri transfrontaliere. Aderarea Croației la această convenție este, desigur, o consecință a aderării Croației la Uniunea Europeană, deci Croația a aderat la această convenție atunci când a semnat tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Convenția de arbitraj a devenit obligatorie în același moment pentru Croația. Există o recomandare a Comisiei și există și o consultare cu Parlamentul European. Acum ne aflăm exact în această fază de consultare privind acest act juridic. Noi nu avem absolut niciun argument împotrivă, nici din partea UE, nici din partea Croației. Aș avea însă un amendament, amendamentul 1, care se referă la o precizare de fapt prevederile acestei convenții trebuie să intre în vigoare în momentul în care uh, s-a publicat aderarea Croației în monitorul oficial. Consiliul avea o altă propunere care ar duce la o prelungire a procedurii, după părerea mea, retroactiv. Acum suntem, cum vă spuneam, în faza de consultare a Parlamentului European și deci putem permite Croației să își adapteze legislația pentru a ține cont de această convenție de arbitraj. După părerea mea, la ultima plenară din aprilie a Parlamentului European, acest raport ar trebui adoptat. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Ole Ludvigson. Oh, bara helt eh, Mulțumesc. Vreau să vă spun că sigur că acest raport e unul foarte tehnic, însă cred că poziția raportorului este corectă, mai ales în ceea ce privește data de intrare în vigoare. Cred că raportul arată cât se poate de bine și nu am nicio altă observație. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Ramon! Thank you very much, uh, Sharon. Mulțumesc, Sharon! Eu nu mai am nimic de spus. doar că suntem de acord cu amendamentul uh, domnului raportor. Toate statele membre au procedat la fel în trecut și deci acum uh, că Croația a devenit stat membru al Uniunii Europene trebuie să urmeze aceeași procedură. Noi lucrăm pentru eliminarea dublei impuneri și deci uh, grupul nostru susține amendamentele, amendamentul domnului Nitras privind data de intrare în vigoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai sunt alți raportori din umbră? Nu? Domnul Baldini, dacă doriți să interveniți. Pa ja bi se zahvalio gospodinu Slavu. Mulțumesc foarte mult. Doresc să mulțumesc domnului Nitras pentru munca foarte serioasă pe care a făcut-o în calitate de raportor. Cred că această propunere de amendament este acceptabilă și cred că ne va da ocazia să nu uh, aplicăm uh, această convenție retroactivă, astfel permițând Croației să adopte această convenție în mod cât mai temeinic. Textul este foarte bine prezentat și cred că nu există niciun fel de motiv să ne opunem amendamentului domnului Nitras. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă rog. Toată lumea e de acord, e foarte bine. Așadar, termenul de depunere a amendamentelor este 25 februarie. Dacă cumva aveți amendamente, le vom discuta din nou în uh, 17-18 și vom ajunge la plenara aprilie 2. Cred că aici ne putem opri pentru că celelalte puncte le-am amânat. La diverse nu avem nimic. Uh, și doresc să vă amintesc că joi avem o reuniune de la 9 la 12.30 și vestea proastă este că ne vom vedea și la Strasbourg luni seara. Și de asemenea, joi avem uh, cealaltă jumătate a votului privind spălarea de bani în comun cu Comisia Libe și sperăm să aibă locuri pregătite pentru noi. Mulțumesc foarte mult! What? Thursday. Thursday, yeah, yeah. Okay. Da, joi! Meeting closed. Ședința se încheie.